Uh, good afternoon, colleagues. Uh, Bună ziua, stimați colegi și mulțumesc uh, Comisiei AFED pentru că ați invitat și membrii ai Comisiei DV pentru acest schimb de vederi comun în legătură cu acest subiect în ce privește provocările legate de strămutările forțate. După cum știți, cele două comisii, AFET și DV pregătesc un raport în comun în legătură cu rolul Serviciului de Acțiune Externă pentru a uh, face față uh, fluxului de refugiați. Uh, este unul din principalele subiecte ale zilei și uh, trebuie să găsim un răspuns uman pentru că oamenii au dreptul să beneficieze de dreptul de azil și cei care sunt victimele unor strămutări forțate trebuie să fie bine primiți. Să ne gândim că Națiunile Unite pe 19 septembrie a discutat acest subiect și raportul nostru se va concentra și pe mai multe subiecte, printre care și strămutările forțate și uh, Vom avea astăzi o comunicare, o prezentare pe marginea comunicării eh, Comisiei Vieți și Demnitate, eh, fost eh, adoptat în aprilie această comunicare. Vom avea trei invitați. Domnul Debrier, de la Direcția Generală ECO, domnul Ambrosi, director general al Organizației Internaționale pentru Migrație și doamna uh, Halt din partea unui uh, Consiliu danez pentru refugiați. Și uh, îl invit pe domnul de Brier să ne prezinte și punctul de vedere al Comisiei, iar va trebui peste un sfert de oră să părăsesc această întâlnire. Sper să putem să ne încadrăm Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, într-adevăr am cam depășit uh, timpul prevăzut. Voi încerca să uh, limitez prezentarea la câteva subiecte esențiale, pentru că acest uh, comunicat uh, a fost publicat uh, cu mai mult timp în urmă a fost adoptat și de către Consiliul, cum a spus și dumneavoastră, și cred că mesajele principale sunt bine cunoscute de către cei care eh, participă la această întâlnire și eh, vreau să las timp de intervenție și celorlalți doi invitați. Deci, este vorba despre uh, un aspect care face parte din agenda pentru migrație, din planul de acțiune pentru refugiați și uh, uh, ține seama și de agenda pentru dezvoltare durabilă pentru, până în 2030 și uh, ținem seama și de deciziile luate la reuniunea la nivel înalt în probleme umanitare. Deci, uh, lucrurile sunt legate, vor avea loc reuniuni la New York și va avea loc și adunarea generală din septembrie care va trata acest subiect. Deci, am uh, realizat această comunicare. Este bine să ne amintim că 65 de milioane de persoane care au fost strămutate forțat eh, care, eh, pe glob, eh, numărul cel mai mare din toate timpurile. Iar cele mai mari, din Siria, Sudan, Sudanul de Sud, Somalia, spuneam, sunt regiunile în care s-au produs. De Siria, Columbia și Sudanul sunt de asemenea regiuni care în ultimii cinci ani au avut număr mare de persoane strămutate. Și uh, dacă uh, mă gândesc la uh, refugiați și la persoanele strămutate în interiorul unui stat, trebuie să ne întrebăm care au fost cauzele acestei strămutări. Există cauze care sunt aplicabile ambelor situații Majoritatea uh, acestor cazuri de strămutare uh, au loc în țări care sunt uh, vulnerabile în ce privește securitatea internă, în care au urmat mai multe crize succesiv, uh, ca Sahel, Etiopia și um, um, până la urmă um, aceste fenomene de strămutare sunt urmarea unor situații foarte complexe. Deci preocuparea noastră este să ne concentrăm pe vulnerabilitatea acestor grupuri ale persoanelor strămutate și sigur că va trebui să vorbim și despre migranți și refugiați, uh, pentru că, de fapt, pe noi ne interesează cel mai mult aspectul de vulnerabilitate, incluzând situația refugiaților, care și ei sunt uh, captivi în uh, o uh, situație de criză. Strămutările nu sunt un fenomen nou pe planetă. Cei care se ocupă de problemele umanitare știu prea bine că de-a lungul anilor au existat situații de strămutare masivă, fie că e vorba de Asia, fie că e vorba de Africa. Nu e nicio noutate. Iar dacă analizați documentul de lucru uh, legat de această comunicare, au existat diverse încercări în trecut de a aborda această situație într-o manieră uh, adecvată specificului situației. Dar ce se întâmplă de obicei? trebuie să acordăm în primul rând asistență umanitară și după aceea, în uh, măsura în care uh, lucrurile proliferează, uh, sigur că și asistența umanitară uh, este limitată la un moment dat și că trebuie să întreprinzi uh, și alți pași. Și ce se întâmplă cu asistența umanitară? Ajungi în criză de bani da, există până la urmă și capcana dependenței de a fi asistat în aceste uh, tabere de refugiați sau în, or, în toate regiunile în care persoanele strămutate uh, sunt cazate. Și uh, uh, situația cea mai cumplită este când ești 100% dependent de asistența umanitară și deja în zilele noastre există asemenea locuri în care refugiații sirieni uh, în Grecia, de pildă, uh, nu fac altceva decât să aștepte cât e ziua de lungă să se distribuie alimente, de pildă. Deci, trebuie să uh, Cunoaștem uh, raportul secretarului uh, general din acest punct de vedere și agenda pentru uh, umanitate. Deci trebuie să abordăm lucrurile într-o manieră mai puțin empirică decât am făcut-o în trecut, să tragem uh, niște concluzii, niște învățăminte, pentru că uneori am avut succes, alteori nu. Există lipsă de coordonare, lipsă de comunicare, informații greșite, informații insuficiente Ehm, toate ehm, trebuie avute în vedere. Eu pledez pentru că atunci când o situație eh, devine eh, tragică pentru că niciuna din soluțiile aplicate eh, nu mai funcționează, trebuie să încercăm să punem la un loc resursele, resursele umanitare, resursele pentru dezvoltare în măsura în care diferențiem aceste tipuri de resurse, astfel încât situația să poată să uh, ducă de la o dependență 100% de asistență la capacitatea până la urmă de implicare în rezolvarea situației uh, de autoajutorare. Uh, să încercăm în felul acesta să aplanăm tensiunile. Pentru mine cel mai bun exemplu în legătură cu ceea ce nu trebuie să se întâmple este uh, ceea ce vedem astăzi în uh, taberele de refugiați în care uh, sunt de fapt sunt și oameni care de 20 de ani se află acolo. eu nu vreau să acuz o parte sau alta, dar într-un anumit moment um, tensiunile dintre comunitatea celor care primesc refugiați și persoanele strămutate uh, sunt atât de uh, acerbe încât poate nu din motive neapărat justificate, guvernul trebuie să intervină pentru a încerca să aplaneze situația, ceea ce iarăși creează probleme. Pe viitor uh, nu ar trebui să ajungem în asemenea situații. Noi știm uh, cum se prezintă lucrurile și ar trebui să preîntâmpinăm asemenea situații conflictuale. programul de protecție regională, care a fost transformat în program de protecție regională și pentru dezvoltare, pentru Africa și pentru statele din Maghreb Mașrec, ne permit să colaborăm cu cei care sunt specializați și în domeniul dezvoltării, să încercăm să conectăm uh, diversele instrumente cu care operăm, fondurile fiduciare. Știu că Parlamentul are o serie întreagă de uh, întrebări în legătură cu crearea acestui fond fiduciar, dar noi de fapt încercăm să rezolvăm situația strămutaților uh, punând la un loc mijloacele care sunt disponibile. Deci, aceste programe pot însemna până la urmă un pas înainte, pentru că, sigur, poți uh, folosi și programe care se bazează pe uh, bani cash. În felul acesta, distribuind bani cash, uh, oamenii sunt responsabilități, în uh, a-și gospodări uh, banii pe care îi primesc și se creează o legătură directă cu economia locală pentru că oamenii uh, cumpără în piață alimentele de care au nevoie și știu, știu că este o mare diferență între o familie care așteaptă să îi se distribuie alimentele necesare pentru consumul cotidian și o familie care are posibilitatea să-și achiziționeze singură cele necesare. Deci, noi în clipa de față, prin această comunicare, încercăm să stimulăm această nouă abordare de protejare a strămutaților. Sigur că ă, trebuie să găsim soluții durabile. Pentru că, spuneam, e vorba de 65 de milioane de persoane strămutate pe glob ă, ă, și trebuie să ne gândim că, de fapt, este o situație ca de război cu care ne confruntăm dar mă voi opri aici și voi da cuvântul colegilor mei care uh, vă vor uh, prezenta punctul lor de vedere în legătură cu abordarea acestei situații și ne face plăcere că avem posibilitatea să avem cu dumneavoastră acest schimb de vederi, pentru că este parte dintr-o agendă mult mai amplă legată de noțiunea de migrație și sper că vom putea să uh, reacționăm, poate chiar la reuniunea din septembrie de la New York, mai bine în legătură cu uh, fenomenul migrației și cu problematica strămutaților. Mulțumesc, știu și colegii mei uh, din partea Comisiei DV de multă vreme solicitau să facem o legătură între politica pentru dezvoltare și asistența uh, umanitară și îi voi da cuvântul acum domnului Panțeri, vicepreședinte al Comisiei AFET va prelua uh, conducerea acestei întâlniri, dar uh, poate că îi dăm cuvântul și uh, domnului director general al Organizației Internaționale pentru Migrație. Director general, only there. Mulțumesc. <clears throat> Aș fi vrut să fiu director general, da. Dar cine știe, poate într-o bună zi. Vă mulțumesc pentru invitația de astăzi pentru a participa la această dezbatere. Este o temă, bineînțeles, extrem de importantă și pentru noi uh, de extremă îngrijorare și de angajament față de alți parteneri, atât la nivelul Comisiei, cât și la nivelul altor organizații internaționale și în instituțiile europene. Aș începe cu ultimul și primul punct care a fost menționat aici, și anume ajutor umanitar și dezvoltare pentru a răspunde în fața crizei refugiaților, a migrațiilor și a strămutării. Pentru că aceasta este un element din răspunsul global. În cadrul ultimelor evenimente în acest flux migratoriu care crește spre Europa, există un lucru pozitiv și anume că e vorba, ne-am dat seama că e vorba de un fenomen sistemic, structural, pentru care e nevoie de un răspuns sistemic și că nu e nevoie doar de un răspuns uh, de tip uh, situație de urgență sau criză. Și în comunicarea Comisiei s-a subliniat acest lucru și se arată că trebuie să analizăm și cadrul altor documente, politici, comunicări care au apărut uh, în ultimele luni, care au fost publicate de către Comisie și care au de-a face cu dimensiunea externă a gestionării acestei situații, inclusând aici și comunicarea de pe 7 iunie, cred că a fost, în legătură cu parteneriatul pe tema migrației cu țările terțe. Din punctul nostru de vedere, comunicarea pe care o dezbatem astăzi aici are de-a face foarte mult cu un efort din ce în ce mai mare, atât din partea instituțiilor UE, cât și din partea statelor membre și, în general, din partea comunității internaționale pentru a rezolva problemele de la bază ale acestui fenomen și pentru a pune capăt problemelor uh, strămutării. Dacă dorim să oferim un adevărat răspuns pentru a îmbunătăți gestionarea nu doar a crizei, ci și a fluxului migratoriu masiv de persoane, Trebuie să vedem care este motivul pentru care aceste persoane se deplasează. Asistăm acum, nu doar în Europa, dar în principal în Europa, în ultimii doi ani, am văzut că există mai multe categorii de persoane care vin aici. Există, pe de o parte, refugiații clasici, să spunem, care vin din zonele de conflict și care încearcă să scape de situații uh, pentru care au nevoie de ajutorul nostru. Avem victimele traficului, contrabanda cu migranți și multe alte categorii de uh, grupuri vulnerabile, uh, minori care încearcă să găsească aici oportunități mai bune de viață sau de educație. Deci există un flux foarte variat de persoane care ajung în Europa. un flux uh, din ce în ce mai mare de persoane uh, care ajung nu numai în Europa, ci și în alte părți. Și tocmai de aceea salutăm abordarea care se centrează în primul rând pe factorul vulnerabilității și nu doar pe statutul unei persoane care ajunge aici sau pe o categorie aparte pentru că de multe ori poate fi vorba de o persoană care nu fuge de un război, dar care se află într-o stare vulnerabilă pentru care e nevoie de o atenție cu totul specială, poate chiar mai specială decât pentru alte categorii uh, de persoane. Deci este esențial să ne centrăm pe nivelul, pe gradul de vulnerabilitate pentru a găsi răspunsul cel mai potrivit. Câteva comentarii acum în legătură cu alte elemente care au apărut în prezentările anterioare. În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că criza cu care ne confruntăm acum, în special problema refugiaților și a persoanelor uh, strămutate, uh, reprezintă um, consecințele unei crize care a urmat uh, în urma unor evenimente din ultimii 20-30 de ani. Și felul în care facem față acestei crize amânate, să zicem așa, va afecta viitorul anumitor țări și posibilitatea de a avea uh, o creștere minimă în aceste țări. Mă gândesc aici la Somalia, de exemplu, este o criză a refugiaților care uh, continuă din 92 încoace, deci iată 24 uh, de ani deja, este vârsta fiicei mele. Sunt persoane care s-au născut practic în această situație, care au trăit doar în această situație și n-au cunoscut altceva. Este o povară foarte mare pe umerii tinerei generații sau pe umerii refugiaților dintr-o anumită nație în ceea ce privește posibilitatea lor de a-și construi uh, propria lor viață și de a-și aduce contribuția la construcția propriilor țări. Pentru că uh, aceste crize uh, au durat atât de mult timp. Pe de altă parte, uh, felul în care se acordă susținere sau ajutor umanitar depinde, bineînțeles, de uh, sursa crizei, pentru că trebuie să țină cont de chestiunile pe termen lung atunci când oferim un răspuns prin instrumentele de care dispunem, instrumente de ajutor umanitar și așa mai departe. Trebuie să țină cont de obiectivele pe termen lung încă de la început. De exemplu, educația este un astfel de obiectiv uh, care îmi vine imediat în minte. Bineînțeles, este esențial. Și pentru că această criză este prelungită în timp, trebuie să ne asigurăm că nu considerăm uh, situația ca și cum ar fi vorba de un grup uh, de persoane uh, pe care îi parcăm undeva în tabere de refugiați sau într-o altă instituție, într-o anumită țară, într-un anumit spațiu, așteptând să vină momentul potrivit pentru ca ei să se întoarcă la ei acasă pentru că acel timp, acea perioadă de parcare s-ar putea extinde pe o perioadă foarte lungă de timp. Iată de ce e important să hotărâm care sunt instrumentele de dezvoltare, de ajutor umanitar necesare încă de la început, tocmai pentru a ajuta să stabilizăm situația de la început pentru aceste comunități și acest flux masiv de persoane pentru a evita creșterea conflictelor sociale de-a lungul timpului uh, și aceasta la nivelul comunității internaționale, incluzând aici și mișcări secundare, degradarea mediului, cu ocazia uh, strămutărilor masive care au avut loc de-a lungul timpului și așa mai departe. Toate acestea pentru a spune că eforturile care au fost făcute prin această comunicare, alături de toate celelalte documente și comunicări sau politici care au venit din partea UE și care au de-a face cu dimensiunea externă a mobilității, migrației și a mișcărilor masive de persoane, incluzând aici și strămutarea. Deci toate aceste eforturi sunt de salutat din punctul nostru de vedere. Sperăm ca pe viitor să oferim nu doar instrumente și politici răspunsuri potrivite, ci să creștem și capacitatea noastră de a implementa ceea ce a fost hotărât. Și, bineînțeles, este un proces de reflexie care nu se termină aici, cu această comunicare, ci trebuie să meargă mai departe, pentru că, așa cum s-a spus aici, e vorba nu doar de o problemă structurală, ci uh, și de o problemă care evoluționează cu o viteză foarte rapidă. Deci trebuie să fim capabili să oferim un răspuns în același ritm susținut. Mă voi opri aici cu comentariile uh, pe această temă și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și pentru a participa la dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul doamnei Hart, care reprezintă Consiliul Refugiaților din Danemarca. Da, mulțumesc! Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a oferi perspectiva noastră față de acest fenomen al strămutării persoanelor. Aș vrea să menționez trei elemente aici. În primul rând, un prim element este urmarea summitului pentru ajutor umanitar, în al doilea rând este vorba de fenomenul de migrație și în al treilea rând este vorba de o planificare din timp pentru situații post-strămutare și eventuale soluții. Și trebuie să spun încă de la început uh, că voi face eco aici uh, la comentariile pe care le-am auzit uh, deja mai devreme de la colegii mei. În urma summitului pentru ajutor umanitar, am ajuns la un rezultat foarte bun și anume faptul că s-a recunoscut uh, faptul că criza umanitară este una prelungită în timp pentru care e nevoie de răspuns pe termen lung și de o finanțare la nivel multianual. Așa cum s-a menționat deja aici, e vorba de un proces care durează de peste 20 de ani și pentru asta e nevoie de o strategie pe termen lung, pentru a oferi soluții durabile, în primul rând în țările de origine, și pentru aceasta e nevoie de mai multe uh, eforturi pentru a oferi soluții politice pentru aceste crize prelungite și o mai mare centrare pe conflicte. Așa cum s-a menționat un pic aici, ajutorul umanitar nu poate înlocui soluțiile de natură politică, pentru că dacă nu facem investiții de natură politică, numărul persoanelor strămutate în mod forțat va crește în continuare. Iată de ce Uniunea Europeană are un rol important de jucat. În al doilea rând, un al doilea element important este faptul că această strămutare face să fie necesare ajutoarele umanitare pe termen lung care să susțină aceste comunități strămutate. Al treilea element, care a fost și el menționat cu anterioritate de doamna președintă care a plecat, este următorul. De decenii există această provocare la nivelul ajutoarelor pentru dezvoltare, însă acum prin recunoașterea faptului că strămutarea este o criză pe termen lung, asta înseamnă că trebuie să programăm și ajutorul pentru uh, uh, astfel de strategii și să ținem cont de ele în strategiile noastre. Iată de ce întâlnirea de astăzi uh, găzduită de Comisia AFET și DV ne arată că există o înțelegere din ce în ce mai mare a acestui fenomen și un interes și o voință sporită de a se implica într-un dialog pe această temă. Acum, în ceea ce privește migrație mixtă, care se referă la comunități mari de persoane care migrează din motive diferite. Unii au nevoie de protecție internațională, alții caută pur și simplu oportunități pentru o viață mai bună. Este vorba de un grup neomogen și nu toți uh, sunt uh, pasibili de a fi aleși pentru azil, pentru a li se oferi azil sau protecție internațională. Însă toți au nevoie de ajutor umanitar. Eu am fost îngrijorată în legătură cu inițiativele recente de a, din Europa pentru a pune capăt migrației, care sunt, uh, au o perspectivă pe termen scurt și nu vor pune capăt uh, migrației. Uh, restricționările impuse pentru fluxul migrației ar putea reduce fluxul de migranți care ajung în Europa, însă nu va reduce numărul de persoane care au nevoie de, de protecție și uh, oamenii nu se vor opri, pur și simplu se vor deplasa înspre altă parte, vor găsi alte rute pentru a ajunge la destinația lor. Iată de ce noi salutăm uh, apelul făcut uh, de Ban Ki-moon pentru a avea un pact global pe tema migrației, un pact care să se construiască pe baza uh, mecanismelor de cooperare la nivel bilateral și regional pentru o migrație sigură și să țină cont de responsabilitățile țărilor de origine, țărilor de destinație și țărilor de tranzit. Un pact care să ofere noi oportunități pentru o migrație legală și sigură, care să includă migranții și vulnerabilitățile și nevoile lor în răspunsul umanitar oferit. Un pact care să asigure că migranții care uh, sunt întorși la ei acasă pentru că nu îndeplinesc criteriile și standardele internaționale, o fac în condiții sigure un pact care să recunoască contribuția pozitivă a migranților și a refugiaților la creștere economică și la dezvoltare și contribuția lor atât de necesară la forța de muncă în multe părți ale lumii. De asemenea, avem nevoie de un pact care să ducă la cooperare pe teren și să pună capăt procesului de izolare care duce la răspunsuri uh, pe termen scurt și izolate. UE are un rol important de jucat pentru că toți migranții să fie tratați cu decență, în conformitate cu dreptul internațional și să arate restului lumii că UE este pregătită să își asume responsabilitatea pentru refugiați, fiind un lider la nivel mondial cu standarde foarte înalte. Migrația mixtă are nevoie de gestiune, nu de control și pentru că datele asupra migrației nu sunt foarte clare, uh, retorica pe această temă este una plină de emoții. De fapt, știm foarte puțin în legătură cu factorii care ar putea pune capăt migrației, uh, în legătură cu mișcările secundare sau cu ce uh, ar putea limita migrația. Iată de ce e nevoie de o capacitate de colectare și analiză a datelor pentru a oferi dovezi solide uh, care să susțină strategiile noastre informate. Alături de Națiunile Unite și alte organizații internaționale am înființat uh, un secretariat internațional care uh, oferă astfel de date și analize pe tema migrației. Există uh, astfel de inițiative și în alte regiuni, cum ar fi, de exemplu, Asia Centrală sau în Africa Occidentală. Acum câteva observații în legătură cu planificarea timpurie și găsirea de soluții pentru fenomenul strămutării. Dacă analizăm uh, soluțiile găsite la conflicte anterioare, ne dăm seama că este important ca dintr-o fază timpurie să ne pregătim pentru soluții durabile acolo unde există conflicte precum în Sirie, chiar dacă acest lucru pare imposibil. Deși organizațiile umanitare sunt uh, uh asaltate de cereri pe această temă. Dacă ne gândim la scenarii de viitor, aceasta ar putea uh, aduce o contribuție pozitivă. Pe lângă numărul mare de persoane strămutate și faptul că acestea nu sunt în centrul atenției politice, aceste planuri trebuie să fie implementate cu atenție, pentru că altfel uh, acest fenomen poate pune în pericol agenda de securitate. Și acum voi face același comentariu ca și Jean-Louis acest fenomen ar putea deveni uh, un adevărat risc, așa cum s-a întâmplat în Somalia, și dacă nu reușim să ținem cont uh, de uh, nevoia de protecție, atunci oamenii se vor deplasa din nou spre altă direcție. Pe lângă Consiliul de Refugiați din Norvegia și Consiliul Internațional pentru Refugiați, încercăm să găsim platforme de soluții durabile pentru Siria cu următoarele obiective. În primul rând, să promovăm inițiative care să susțină întoarcerea pe viitor prin programe legale, cum ar fi cele legate de documente, proprietate, certificate de uh, identificare și așa mai departe. Vom face analize care să întărească uh, înțelegerea fenomenului politic în Siria și impactul asupra întoarcerii refugiaților. Există de asemenea o segregare politică și etnică și trebuie să înțelegem implicațiile acestei diviziuni pentru refugiați, pentru că mulți dintre ei nu se vor întoarce în locul de unde au plecat. Platforma va oferi soluții care să se bazeze pe dovezi concrete și să ofere și o planificare. Va identifica elemente cheie pentru soluții care să întărească eforturile pentru a ajuta refugiații în cadrul unor soluții durabile. Este important să implicăm și societatea civilă și să îi angajăm pe sirieni să ținem cont de părerea celor strămutați, atât în Siria cât și în alte părți ale lumii. Este vorba de o inițiativă care este susținută de o altă inițiativă din Cornul Africii, care lucrează deja pe această temă de 2 ani de zile. Deci, în concluzie, salutăm faptul că se înțelege din ce în ce mai bine nevoia de a avea instrumente uh, adaptate acestui fenomen. În al doilea rând, cerem să avem un pact global asupra migrației și UE să-și ia un angajament clar în acest sens și să devină lider la nivel mondial. În al treilea rând, încurajăm uh, nevoia de a face mai multe eforturi pentru a colecta și prelucra date, pentru ca rapoartele să nu fie anecdotice, ci să se bazeze pe date concrete și pentru a documenta soluțiile oferite. Și un ultim element Planificarea de viitor în uh, țările de conflict trebuie să înceapă acum și să meargă mână-mână cu eforturile pentru a oferi o soluție pașnică. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult uh, tuturor invitațiilor noștri de astăzi. Vom începe dezbaterea, dar va trebui să încheiem la orele 18.30. Am să dau cuvântul uh, celor doi raportori, doamna Valenciano, în primul rând. Elena, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor trei experți care au venit astăzi aici. Pentru că principiile pe care le enunță sunt, uh, bineînțeles, pe placul nostru, suntem absolut de acord cu ele. Noi vom redacta un raport care să ofere o viziune reală asupra problemei cu care ne confruntăm. Și așa cum ați spus dumneavoastră mult mai bine decât uh, mine, uh, acțiunea umanitară, politica de dezvoltare nu pot înlocui niciodată elementul politic. Deci va trebui să tratăm și acest aspect politic pentru acțiunea externă în acest raport. Ce se va întâmpla atunci? Dacă ținem cont de criza refugiaților sirieni, pe care de altfel n-ar trebui să-i numim refugiați pentru că nu le-am oferit acest statut, și-ar dori foarte mult să fie refugiați, însă deocamdată sunt pur și simplu persoane care au fugit de acasă și foarte puține dintre ele au statutul de refugiat, dar vorbim despre refugiați uh, sirieni, deci, uh, într-un fel, ne păcălim pe noi înșine cu conceptele utilizate, dar n-ar trebui să o facem. Nu le-am oferit această categorie, dar, mă rog, oricum, în urma acestei crize a persoanelor strămutate din Siria, ne-am dat seama, practic, în ce măsură astfel de fenomene în următorii 20-30 de ani vor continua la fel, nu se vor opri, ba chiar uh, se vor generaliza. Deci va deveni acest fenomen al strămutării un domeniu esențial din punct de vedere politic, un domeniu care trebuie abordat la nivel multidisciplinar și care trebuie să țină cont de foarte multe aspecte. Pentru că uh, acest fenomen nu se va opri. Cei care caută o viață mai bună sau pur și simplu caută să supraviețuiască vor continua să o facă. Uh, și în continuare. Și aceste fenomene vor pune uh, în pericol legile noastre, valorile noastre sociale, pentru că legile nu sunt adaptate uh, acestor probleme și dacă sunt adaptate, oricum nu le respectăm, le încălcăm zilnic. Și un european spune, afirmă că reprezintă niște valori, dar de fapt nu le respectă. Uh, acest fenomen de uh, deplasări de persoane fără niciun fel de control, deci uh, deplasări care nu sunt sigure, care nu se fac în condiții demne și așa mai departe, reprezintă o problemă pentru securitate, un domeniu foarte sensibil din punct de vedere politic. De altfel, în ultimele luni, majoritatea deciziilor pe care le-am luat au mai mult de a face cu partea de securitate decât cu cea umanitară. Deci și dimensiunea securitară este o parte importantă a îngrijorărilor. Pentru că aceste mișcări de persoane uh, se utilizează în multe țări europene, dar nu numai, pentru a alimenta și mai mult uh, discursul extremist, rasist, xenofob, populist uh, și anti-european până la urmă. Va trebui, prin urmare, să ținem cont în politica noastră, dacă dorim cu adevărat să susținem solidaritatea și respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană, să hotărâm acest lucru. Vrem sau nu vrem să o facem, pentru că dacă nu, va trebui să schimbăm politica. Deci fie schimbăm deciziile, fie schimbăm discursul asupra valorilor. Noi, nu suntem dispuși să schimbăm uh, valorile, prin urmare trebuie să modificăm politicile pe care le avem. Ce înseamnă să le modificăm? Să le păstrăm pe cele bune și să inventăm sau să imaginăm un sistem de coordonare între aceste politici care să funcționeze mai bine, pentru că multe instrumente nu sunt coordonate între ele și ne-am dat seama prin această criză a refugiaților sirieni că acțiunea externă este esențială, pentru că ea are de-a face cu prevenirea conflictelor, cu ce se întâmplă în perioada post conflict pentru că are de-a face cu cunoașterea realităților din aceste țări terțe, pentru că are de-a face cu dialogul ca între egali între țări, pentru că e nevoie de un dialog cu țările de tranzit și pentru că perspectiva europeană deocamdată a fost aceea de a-i ține departe de noi cu orice preț, indiferent cu cum, cum se poate, însă, așa cum au spus, au spus experții, chiar dacă îi ținem departe de noi, sunt în continuare ființe umane și au nevoie de respect și de condiții decente de viață și de ajutorul nostru, prin urmare. Deci va trebui să ne gândim în continuare cum îi putem integra, cum putem integra aceste persoane care au dreptul de a se deplasa, pentru că, de fapt, dispun de aceleași drepturi ca și noi o persoană care s-a născut uh, undeva mai în sud decât noi nu se poate să nu aibă aceleași drepturi ca și noi. Bineînțeles că miniștrii de interne nu vor rezolva această chestiune, dar miniștrii de afaceri externe se vor putea ocupa de această problematică. Iată, perspectiva pe care dorim să o oferim în acest raport, într-un cadru parlamentar care mi se pare foarte potrivit pentru astfel de discurs. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Antonio. Salut și eu intervențiile pe care le-am auzit din partea invitațiilor noștri în această dupămasă, pentru că cele trei intervenții ne ajută foarte mult în redactarea raportului nostru. Nu sunt întotdeauna de acord cu ce s-a spus aici, însă nu despre asta e vorba acum, pentru că important este să uh, culegem toate acele informații pozitive pe care le-am ascultat în această dupămasă și în prezentările făcute. Și pentru că e vorba aici de un schimb de opinii în legătură cu strămut strămutările forțate, aș vrea să vă spun că noi, deputații europeni, deși suntem politicieni, nu ne limităm doar la partea teoretică. Cunoaștem foarte bine această realitate tragică și cunoaștem foarte bine și istoria. Deci uh, nu e momentul potrivit acum să uh, facem o listă a tuturor uh, ocaziilor pe care le-am avut de a lua legătura cu această realitate crudă în taberele de refugiați și de a cunoaște această uh, etapă istorică care are de-a face cu uh, fenomenul strămutării în ultimii 30 de ani și care afectează acum continentul european. Însă această prezentare a comunicării Comisiei mi se pare foarte utilă, pentru că pot să vă spun că de-a lungul vieții mele și în cadrul angajamentului politic pe care mi l-am luat de-a lungul anilor, am constatat că refugiații nu au acces la niciun fel de serviciu public, nu au acces nici pe piața muncii și cu atât mai puțin se poate vorbi de un acces echitabil al acestora. De aceea sunt de acord cu ce a spus domnul Brown la început. E greu să se găsească momente de demnitate și de umanitate în aceste tabere de refugiați. Iată de ce este atât de oportună prezentarea comunicării de către Comisie. Cred că sarcina noastră, a Elenei și a mea, este aceea de a ne aduce o contribuție pozitivă care să țină cont de această comunicare și care să capete o aură politică, pentru că aceasta este partea noastră. Mi se pare esențial pentru a atinge obiectivul nostru să avem um, o abordare sectorială cu niște acțiuni specifice pe care le voi menționa acum. Educație, în primul rând. S-a vorbit deja despre educație. Domnul Ambrosi a menționat acest concept. Accesul pe piața muncii și accesul la diversele servicii publice. De asemenea, cred că trebuie să existe o cooperare cu autoritățile locale. Și aici știu foarte bine despre ce vorbesc, pentru că am fost reprezentant al autorităților locale înainte și în această calitate a trebuit să suport povara solidarității de care trebuia să dăm uh, uh, dovadă în urma acestor fenomene migratorii. Și dacă ținem cont de situația și de harta refugiaților în lume, trebuie să arătăm că 86% din ei trăiesc în regiuni în curs de dezvoltare, iar țările uh, mai puțin dezvoltate oferă azil în proporție de 25%. E important să ne centrăm în rolul Uniunii și a țărilor de primire pentru a găsi soluții de viitor pentru eventuale fenomene de strămutare viitor. Iată de ce mi se pare importantă abordarea pozitivă a Comisiei, care integrează ajutorul umanitar, cooperarea pentru dezvoltare și, așa cum spunea foarte bine Elena, angajamentul de natură politică. Am și câteva îndoieli sau întrebări, însă pentru că e deja târziu, am să încerc să le simplific un pic. În primul rând, legat de așa numita alertă timpurie. Această alertă timpurie se referă doar la evaluarea riscurilor pentru anumite conflicte sau se referă și la situațiile în care se află anumite regiuni ale lumii sau țările vecine care ar putea primi în primul rând astfel de strămutați. Cineva dintre dumneavoastră um, a vorbit despre conceptul fatidic. Tabăra de la Dada este mai mare decât uh, multe regiuni din, din Spania și totuși domnul din Kenya a hotărât că această tabără va dispărea. Și ce se va întâmpla? Important în acest caz să avem o alertă timpurie pentru că știam de această problemă încă din anul 79. Ce vom face cu acești refugiați? În al doilea rând, și așa cum vorbesc despre ADA, vorbesc și despre uh, deplasările pasive care apar în urma crizei duble din Chad, Boko Haram și uh, faptul că lacul Chad uh, este desecat. Acum, documentele la care se face referință în pagina numărul 8 a comunicării. Instrumente pentru cooperare în vederea dezvoltării. Se vorbește de o analiză preventivă pentru țările parteneri care ar putea primi mii de refugiați uh, deplasați și nu știu dacă am putea avea o evaluare mai precisă a capacității de absorpție pentru aceste state. Și acum un ultim element, educația. Nu știu dacă Comisia ne poate oferi un răspuns pe această temă. Comisia ne spune că poate oferi susținere financiară și operațională pentru serviciile de educație publică. Însă mă întreb ce fel de susținere financiară poate oferi, care vor fi preluate din ce fonduri și aș mai dori să știu dacă acestea vor fi incluse în revizuirea cadrului financiar pentru anul 2017. Vă mulțumesc încă o dată pentru intervențiile dumneavoastră. Am putea vorbi aici de gestiunea sau controlul fluxurilor migratorii, însă eu, din experiența mea și am deja destui ani în cârcă, pot să vă spun că fluxurile care sunt urmarea unui conflict belic se termină atunci când se termină conflictul. Și închei aici, vă mulțumesc. Mulțumesc, Agustin. Aproape că ne-ai făcut un raport. Și nu mai avem prea mult timp la dispoziție, așa că am să dau un cuvânt fiecarei, fiecare pentru intervenție. Domnul Demesmacher. Mulțumesc. Salutăm această comunicare a Comisiei. 60 de milioane de oameni uh, refugiați în întreaga lume, probleme interne, crize cu care se confruntă și Europa, e nevoie de măsuri politice. Trebuie să încercăm să îmbunătățim această situație. Salutăm așadar această comunicare, dorim mai multă susținere, însă în regiune unde oamenii trebuie să poată căpăta o imagine, o perspectivă de viitor. Am închipui dacă aș fi eu refugiat și n-aș mai vedea niciun viitor în lagările de corturi și eu aș plăti um, traficanților ca să-mi găsesc un viitor mai bun pentru mine <clears throat> și pentru copiii mei. E important să acționăm în acele țări și aici Uniunea Europeană joacă un rol important. Am câteva întrebări. Cred că așa se spune și în uh, concluziile Consiliului că e important să spunem lucrurilor pe nume. Avem nevoie de date corespunzătoare și de analize bune ale acestor fluxuri, dar și în ceea ce privește comunitățile. Trebuie să existe detalii empirice peste tot. Mă întreb dacă Comisia are astfel de date, dacă putem vorbi de astfel de abordare. Poate spune Comisia în momentul de față ce măsuri politice și aduc un aport la susținerea refugiaților sau nu poate face aceasta. Există diferite cerințe în diferite locuri. Ce face Comisia în acest sens? Și o altă întrebare, în ce măsură țineți cont și de comunitățile care primesc acești refugiați. Mă gândesc de vorba de școli. Pentru că aceste comunități nu vor putea lua primi astfel de refugiați la nesfârșit. Cum arată cooperarea cu aceste comunități? Și apoi, Ucraina, nu foarte departe, un conflict uh, actual. Acum doi ani am fost în uh, estul Ucrainei, la Dnepropetrovsk, atunci când au ajuns primii refugiați, cu plasele după ei. Între timp, acolo se află un milion și jumătate. Ajutorul promis de comunitatea internațională nu pare să se materializeze. Trebuie să căutăm scenarii pentru o soluție durabilă, însă nu văd nimic acolo. E o mare problemă. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune doamna Hoibuch, salutăm și noi verzii, comunicarea comisiei și vă mulțumesc că nu ați prezentat doar uh, detaliile tehnice, ci ați arătat că totuși vorbim de oameni până la urmă. De oameni foarte vulnerabili. Am avut de dimineață președinția slovacă prezentă, la fel și la DEVE, și ei sunt gata să trateze această problemă, să facă o legătură mai strânsă cu politica de dezvoltare. Asta este important pentru a da măsuri pe termen lung. Merită să susținem și acest efort. Am totuși o întrebare. Ne gând... E important să fie integrați oamenii în piața muncii, piața locală, însă și doamna raportor s-a referit la faptul că există o discrepanță între ceea ce discutăm, dar e vorba și de cum ne comportăm Ehm, mă uit însă la nivelul european ehm, și nu prea dăm un, un uh, exemplu prea bun. Asta însă n-ar trebui să dăuneze eforturilor noastre din aceste țări. Dar poate că ar fi frumos să vedem ce doriți să faceți în practică, apoi ca aceste lucruri să funcționeze mai bine decât funcționează acum la noi în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc și ultimul intervenient, domnul Țeller. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru această propunere. Multe lucruri uh, sună ca de la sine înțeles. Citesc aici că e foarte important ca actorii politici să se coordoneze strâns cu cei de la ajutor umanitar și asta încă de la începutul unei crize umanitare. Da, crizele umanitare n-au început ieri. Deci pe continentul nostru am trăit multe crize ale refugiaților. Una mare la începutul anilor 90, după evenimentele din fosta Iugoslavie. Și atunci mă întreb, de ce nu o facem? De ce nu cooperează mai strâns? Mi se pare ca o cerere către instituții să conlucreze în interiorul comisiei, dar ei ar fi putut face asta de mult. Și apoi mai spuneți că UE trebuie să preia uh, responsabilitatea. Cine e UE? UE e grupul de state membre care ar trebui să, răspund, să preia responsabilitatea. Dar vedem cum responsabilitatea este uh, mutată de la unul la altul. Cum facem efectiv ca UE să lucreze ca un tot unitar? De curând am văzut că până și Uh, libera mișcare a fost blocată printr-o campanie într-o țară care a dus la cererea ieșirii din UE. Trebuie întâi să ne fie nouă clar ce facem și să transpunem în practică aceste lucruri ca să nu rămână uh, teoria. Și apoi să conștientizăm, să ajutăm cumva să facem, să avem o influență acolo. Pentru că în Sudanul de Sud, de exemplu, nici măcar um, șefii militari nu-și mai controlează trupele și oamenii se împușcă între ei. Nici măcar șefii de acolo, conducătorii țării, nu mai au vreun efect în apelurile lor. Înțeleg apelul dumneavoastră, dar cred că trebuie să facem eforturi, statele membre și instituțiile UE, să ne punem de acord pe acțiuni comune ca să nu ne ascundem fiecare și să nu ajungem la uh, rezultate. Și atunci să, creăm, să cauzăm probleme cu populația proprie. E și o problemă financiară. În Germania, în anul curent, vom plăti, va trebui să găsim 25 de miliarde pentru migrație și integrare și pentru următorii 5 ani vor fi, va fi nevoie de 100 de miliarde ca să putem continua programele. Pentru că accesul la piața muncii e dat, dar atunci e nevoie și de cunoașterea limbii, învățarea limbii, adaptarea profilului de pregătire la cererile pieței muncii și așa mai departe. Am nevoie de oameni care să ajute în acest sens. Sunt costuri mari. Și dacă mă uit la ce ați scris aici, cooperarea dintre state membre pe o bază de încredere, lucru care nu se prea vede în momentul actual în UE. Mulțumesc. Și acum, de fapt, nu mai avem timp. Interpreții trebuie să ne părăsească. Vă mai dau 3 minute de persoană experților și vă rog să nu mai repetați lucruri spuse deja. Vă rog. Le président, Mulțumesc, domnule președinte. Suntem obișnuiți cu acest tip de exercițiu. Câteva elemente foarte importante au fost menționate. Parteneriatul și dialogul cu autoritățile țărilor de origine și țărilor gazdă și cu autoritățile locale. Sunt elementele cheie ale acestei noi politici. Dar sigur că trebuie să găsim interlocutori adecvați. A fost citat exemplul taberei din Dadaab, și în urma acestei crize înțelegem că trebuie să existe un dialog deschis cu guvernul din Kenya, cu guvernul din Somalia, cu autoritățile locale ehm, acolo, dar și cu Etiopia, ehm, pentru că toate trebuie să se asocieze la uh, eforturile de a găsi o soluție pentru acest tip de criză. Accesul la servicii este esențial. Ambii uh, coraportori au menționat servicii medicale, educație, locuri de muncă și uh, serviciul public uh, uh general. Dar acest acces nu uh, poate să se efectueze printr-o concurență între persoanele strămutate și autoritățile uh, din statul gazdă. Trebuie să uh, ne gândim la programe integrate, umanitare, de dezvoltare, în parteneriat cu autoritățile locale și cu autoritățile din țara gazdă. Acestea sunt cerințe esențiale. Un exemplu în legătură cu modul în care pot să convergă diversele instrumente. Noi știm ce se întâmplă în Liban, în Turcia, în Grecia, Trebuie să consolidăm sistemul de educație la fața locului, în țara gazdă, ca să poată să absoarbă um, din rândul uh, noilor veniți uh, copiii care trebuie să fie educați, tinerii care trebuie să fie integrați în sistemul de educație și trebuie să existe și o educație informală în uh, condiții de urgență. Deci uh, trebuie să fie pregătiți acești copii pentru a fi încadrați în noile forme de învățământ. În legătură cu analizarea necesarului și uh, al alertei uh, precoce, Sigur că trebuie analizate situațiile conflictuale, dar trebuie să îmbunătățim și tehnicile noastre de analiză uh, a necesităților uh, conform uh, specificului numărului persoanelor strămutate și sigur că cei care acționează în domeniul asistenței umanitare trebuie să fie pregătiți în acest sens și doamna Gheorgheva, vicepreședinta Comisiei, a făcut din acest punct de vedere un plan de acțiune. Suntem sensibili la situația din Ucraina și ne-am uh, concentrat pe acordarea asistenței umanitare în zonele de conflict în principal și numărul persoanelor strămutate este enorm, dar sigur că și guvernul ucrainean trebuie să se implice în rezolvarea acestei situații. Celebraze. Mulțumesc. Domnul Ambrozi, foarte pe scurt, mulțumesc. De acord cu ce a spus lui. prima observație, să vorbit mișcările recente din Europa, problema securității, și în interesul securității, trebuie să înțelegem un lucru care nu e prea popular în țările europene și anume faptul că experiența a arătat timp de multe zeci de ani că cu cât mai restrictiv e sistemul de acces, fie pentru refugiați sau pentru migranți, cu atât sporește eh, irregularitatea mișcărilor. Deci având controle mai stricte și măsuri mai stricte la frontieră și acces în general pentru refugiați, nu ne sporim securitatea, ci sporim zona gri, ilegală și sporim lipsa de control. Mai devreme sau mai târziu va trebui să înțelegem că pentru o mai bună gestionare trebuie să avem mecanisme clare atât pentru protecție cât și pentru refugiați și alte tipuri de migranți care doresc să ajute. Asta s-a întâmplat în alte părți ale lumii. Canale uh, legale care au fost îmbunătățite și asta s-a dovedit a fi uh, benefic pe diferite canale. Două observații doream să mai fac. Posibilitatea unui fapt de atragere, dacă sporim accesul la piața muncii sau alt tip de intervenție, cred că e un mit care trebuie desfințat. Ar putea fi cazuri puține de oameni care ar putea fi atrași de asistența pe care o obțin aici Haideți ca odată pentru totdeauna să recunoaștem că factorii importanți sunt cei care împing pe acești oameni să plece. Mult mai importanți acești factori decât orice atrag, elemente atrăgătoare pe care le-am putea oferi noi europenii. Acest flux de migranți nu vin aici pentru că așteaptă acces la piața muncii. Vin pentru că fug de bombe sau pentru că fug de sărăcie, foamete, probleme de mediu și așa mai departe. Acestea sunt motivele pentru care se mută și nu ca să se bucure de asistența pe care ar putea sau ar putea să nu o obțină în Europa. Deci trebuie să, să avem în vedere factorul de atragere, dar să nu-i supraestimăm importanța. Și ultima observație, s-a vorbit de un sistem de alertă rapidă și dacă noi, comunitatea internațională, ne gândim la ce facem atunci când această decizie este luată, dacă avem elemente pentru a înțelege impactul pe care îl au aceste mari mișcări înapoi în Somalia, ce impact vor avea asupra țării și consecințele. Cred că trebuie să aplicăm asta și la politicile europene. Dacă ne uităm la unele decizii și programe ceea ce privește marile fluxuri migratorii în Europa, unul din elementele cheie este returnarea. Și tot auzim că trebuie sporită rata returnării migranților care nu au motiv legal să rămână în Europa suntem de acord că mecanismul de returnare este unul important în gestionarea acestor fluxuri, totodată e important să ne gândim cum, ce tip uh, dorim, de returnare dorim să avem. Una e să muți 10.000 de oameni în uh, Africa de Sud și alt, uh, altceva să muți la Mogadishu. Nu are același impact. E important în ceea ce privește pregătirea. E important să vedem ce impact au în funcție de cum le implementăm. S-ar putea să ne dăm seama că avem câteodată o idee bună, implementată bine, dar care deteriorează mai mult situația și nu ajută nimic. Mulțumesc! Doamna Hald, mulțumesc colegii mei, au spus deja foarte multe lucruri domnului Mesmacher doresc doar să-i spun că, da, avem multe exemple unde comunitățile gazdă și persoanele uh, refugiate au, s-au înțeles bine și integrarea a fost una de succes, dar nu, așa, nu se întâmplă întotdeauna și sunt necesare multe lucruri uh, menționate deja, atât cu oamenii implicați, cu autoritățile locale și apoi e și o problemă de resurse, astfel încât cele două comunități să nu concureze pentru aceleași resurse, ci să vadă că beneficiază de aceleași resurse. Există multe metodologii pentru a face acest lucru. Este unul din uh, lucrurile la care am lucrat în această alianță pentru soluții și în această platformă propusă. Domnule Hoibuch, îi mulțumesc pentru cele spuse despre nevoia de integrare pe piața muncii și totodată să mai spunem că trebuie să funcționăm ca instituție, ca Federația Statelor Membre, trebuie să dăm un exemplu E important să nu dăm toată responsabilitatea către țările vecine, țări precum Turcia sau Iordanul. Au peste 3 milioane de refugiați. Și apoi noi le mai spunem și să-și deschidă piața muncii. În Danemarca avem 8.000, știți? Trebuie să existe o proporționalitate. Altfel, nu putem obține respectul acestor țări cu care ne aflăm în dialog. Iar în ceea ce privește refugiații din Siria, pentru doamna Valenciano, puținii care au fost uh, înregistrați. Lucram la Crucea Roșie atunci, 2012, conducând răspunsul internațional pentru Siria. Inițial și în uh, Iordan și în Liban oamenii au fost primiți ca frați, ca prieteni și nu au fost registrați pentru că nu se așteptau să rămână atât de mult. Sunt multe motive istorice pentru care alții nu se mai pot întoarce acum sau trăiau în Iordania și aveau afaceri acolo. E foarte complexă situația, foarte delicată. Mulțumesc că ați adus-o în discuție. Cred că atât am vrut să spun. Colegii mei au spus ce era de spus. Bine, Mulțumesc experților, mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru prezența noastră în Comisia AFED. Următoarea ședință are loc pe 29 august. O seară bună și vacanță frumoasă dacă nu ne mai vedem.